Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, voi fi foarte scurt. În primul rând vreau să spun că ascultând uh, vorbitorii precedenți, uh, mă simt un pic mai optimist cu privire la viitorul, viitoarea strategie și a faptului că vor reuși în sfârșit să facem ceva foarte bun și pentru această etnie vreau să spun că raportoarea noastră, doamna Lidia Iaruca, a făcut un proiect de raport extraordinar. Desigur că noi toți vom sări cu amendamente și vom transforma acest mic proiect într-un roman foarte gros, dar ă, este important pentru că și problemele sunt nenumărate și importante. De asemenea, sunt optimist datorită faptului că doamna comisar Reding ă, își menține punctul de vedere că uh, această integrare a romilor trebuie să fie una europeană la care să contribuie toate statele membre ale Uniunii Europene. Și în ultimul rând, uh, ascultându-l pe domnul Baloc, viitoarea președinție a Uniunii Europene, uh, ascultându-l mi-am dat seama că problemele cu care se confruntă Ungaria, cu care se confruntă România și toate statele membre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 Mulțumesc, doamnă președintă. Am să încerc să fiu foarte scurt, o să fie foarte greu. Uh, deci vorbesc în calitate de primar al unui sector destul de complicat, cu foarte multe probleme. Este pentru prima dată când uh, particip la așa mea întâlnire, am auzit foarte multe lucruri importante. Vreau să vă spun că ne confruntăm cu probleme și datorită faptului că de cele mai multe ori ne întâlnim în anumite săli frumoase, ne întâlnim și luăm lucruri și le adaptăm după cărți și nu vedem lucrurile practice. Cred și foarte pe scurt că am un minut, cred că lucrurile ar trebui să se simplifice, să le împărțim în trei acțiuni. Cred că ceea ce spun spunea că se va face anumite expertize pe teren, cred că ar fi foarte important. Cred că o să vedem foarte multe lucruri atipice de la stat la stat. Asta este unul din probleme. A, a doua problemă, încerc să fiu foarte rapid pentru că am un minut. A doua problemă este, cred că primăriile trebuie să fie cele care poate să integreze proiectele cel mai bine. Și cred că ar trebui chemați primarii să, împreună cu comisia ca să poată să spună punctele de vedere primari care știu cu ce ne confruntăm în comunități. Și a, a treia problemă, și a treia problemă, da, m-am grăbit că am înțeles că este decât un minut. Și a treia problemă, cred că avem nevoie de proiecte pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Proiecte în care să integrăm familia. Și vă dau decât un singur exemplu și am să, uh, am să termin. Uh, vreau să vă spun că o familie care are 10 sau 15 copii și atâta timp cât părinții nu știu cum pot să-i ducă la școală sau nu știu cum se pot ocupa ca să-i ducă la școală pentru că n-au nici servici și mai avem și probleme în unele state unde guvernele nu se ocupă și nu se ocupă nici măcar de situația românilor. Da, apoi despre situația romilor, este foarte, foarte, uh, foarte greu să le spunem părinților să se ocupe, să putem să le integrăm. Chiar dacă reușim să creăm anumite proiecte din sponsorizări, să-i ducem pe copii la școală, părinții nu au timp să se ocupe. V-am dat un exemplu și vreau să vă spun Thank că punct, punctul meu de vedere, imediat, am să închid imediat, vă rog frumos, mai rar. V-am dat un exemplu, mulțumesc. V-am dat un exemplu și aș vrea să vă spun punctul meu de vedere. Cred că trebuie să avem proiecte pe termen foarte lung pentru aceste familii cu copii foarte mulți în care să putem să integrăm și să facem anchete sociale foarte clare. Cred că fondurile care s-au dat până acum nu au fost fonduri care s-au dus într-adevăr acolo pentru proiectele care erau necesare. Sunt tot felul de fonduri, ori unele nu, sunt, nu pot fi accesate, ori alte fonduri nu, uh, nu ajung sau nu sunt pentru proiectele care sunt necesare pentru familiile de romi. Cred că situația clară se poate face după teren, împreună după aceea o întâlnire cu toți primarii din Europa și după aceea să putem să tragem o concluzie. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, Mr. Freud, uh, Council of Europe.